Pentru a încheia dezbaterea, o să dau uh, cuvântul colegei noastre, Emer Castelo, două minute. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc eurodeputaților pentru această dezbatere, pentru interesul și sprijinul manifestat față de acest program. Un program foarte important, bazat pe solidaritate față de cei care se află acum în sărăcie. Salut faptul că Uh, se sprijină bugetul de 3,5 miliarde de euro și cred că Parlamentul va putea transmite un mesaj puternic uh, înapoi la Consiliu. În ceea ce privește relația voluntar versus obligatoriu, vreau să clarific câteva subiecte. Mi se pare că aceste două cuvinte ne induc oarecum în eroare, pentru că aspectul cel mai important este că banii uh, prevăzuți pentru persoane defavorizate trebuie să ajungă exact la aceste persoane. Noi, uh, în Comisia Parlamentară, luna trecută, am uh, adoptat un document care ne permite să facem exact acest lucru. Și există câteva chestiuni în legătură cu amendamentele ALDE și ale verzilor. Vreau să le subliniez acum. În primul rând, Există un sistem complex de notificare. Acest uh, sistem ar putea să ducă la întârzieri în momente critice. Discutam despre faptul că lunile din iarnă sunt foarte uh, dificile pentru cei uh, care trăiesc într-o sărăcie cruntă. Și uh, nu putem să ne permitem să avem trenări. În al doilea rând, nu există, de fapt, o redistribuire per se a acestor bani. Uh, cei care doresc alocări sporite ar trebui să uh, o facă la, pe spusa Fondului Social European. Există organizații în anumite state membre care nu participă la acest program și regretă politica guvernelor lor, regretă faptul că nu pot participa. Propunerea adoptată la Comisia Parlamentară ar oferi o portiță dacă se schimbă o politică la uh, nivel uh, guvernamental, dacă se schimbă guvernul, atunci se poate ca noi organizații să ni se alăture. Pentru că s-a mai spus, acest fond este pentru oameni și nu pentru guverne. E pentru cei săraci. Eu sper că vom primi un mandat puternic pentru a putea începe negocierile cu Consiliul este un fond care ne va ajuta să atingem un obiectiv din strategia Europa 2020 și anume să reducem numărul celor săraci cu 20 de milioane. Mulțumesc, spune președintele. Închidem acum această dezbatere. A fost o dezbatere uh, foarte intensă, cu mulți vorbitori, multe intervenții. Practic, e genul de dezbatere care conferă instituției noastre credibilitate. Vom vota în câteva minute. Oricum, votul pe acest raport va avea loc de-abia mâine, la ora prânzului. Astăzi avem alte uh, documente de votat și sesiunea de votare începe în 2-3 minute. Până atunci, o scurtă pauză pentru ca toată lumea să poată intra în încăpere și să se așeze. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care au participat la dezbatere, care au respectat timpul de vorbire. Iată că am reușit să terminăm la timp. Încă o dată, mulțumesc!